Știu că îi facem concurență domnului Van Rompuy și domnului Barroso și nu știu cine mai e prezent la respectiva ședință, dar cred că totuși ar trebui să um, dăm curs ședinței în speranța că ceilalți colegi se vor alătura mai târziu. Aș dori să urez bun venit tuturor celor prezenți astăzi la această audiere pentru politica de coeziune și strategia Europa 2020. Vom uh, asculta prezentarea două studii, unul uh, care a fost realizat la cerința Parlamentului și împreună cu Universitatea Strathclyde, iar celălalt realizat uh, împreună cu Digi Regio și va fi prezentat de un coleg de la această direcție. Vom asculta apoi uh, prezentări din partea experților, care, din câte am înțeles, nu au fost împlecați în elaborarea acestor studii. Dați-mi voie să încep cu doamna Cristin Hamza. Dânsa va prezenta primul studiu în ceea ce privește integrarea inițiativelor emblematice în cadrul politicii de coeziune. Vă rog, doamna Hamza, aveți cuvântul. Mă puteți auzi? Da. Vă mulțumesc pentru invitația de la parte astăzi la această ședință. Am să încerc să rezum un studiu destul de amplu. E destul de greu să rezum un studiu atât de intens în 10 minute, dar mă aflu la dispoziția dumneavoastră după aceea pentru întrebări. Aș dori să vă prezint pe scurt ce anume am făcut în acest studiu și poate să vă trezesc curiozitatea de a-l uh, parcurge. Ce am făcut în primul rând? În primul rând am dorit să am trecut prin um, inițiativele emblematice și am analizat felul în care pot fi pot interacționa cu fondurile din cadrul strategic comun. Am analizat inițiativele emblematice în primul rând iar în al doilea rând am analizat uh, relația cu fondurile din cadrul strategic comun. În același timp am desfășurat studii de caz ale programelor actuale și asupra felului în care acestea aveau un impact asupra strategiilor de la Lisabona. În urma acestei etape de analiză aveam două um, pachete de rezultate. În primul rând am făcut foi de parcurs pentru fiecare inițiativă emblematică, iar în al doilea rând am elaborat niște recomandări generale relevante la punerea în aplicare a acestor inițiative emblematice. Am să încep cu concluziile, deoarece cred că principala concluzie care reiese în urma acestui studiu este că alocarea în cadrul strategiei Lisabona duce la o mai mare o concentrare tematică și la o plus valoare. Și aceasta reprezintă valoarea de referință pentru perioada de programare actuală. În al doilea rând, strategia Europa 2020 se încadrează pe această cale, pe drumul cel bun, în al treilea rând, fondurile din CSC și regulamentul în acest, și propunerea de regulament în acest sens sunt aliniate la strategia Europa 2020. Cu toate acestea, există în continuare o lipsă de coerență între diferitele instrumente, strategii și regulamente. Mai precis, fondurile CSC nu sunt strâns legate de inițiativele emblematice. De asemenea, se poate observa lipsa unei ajustări între strategiile europene și naționale. Însă acest ultim punct este în curs de îmbunătățire în urma acordurilor de parteneriat. S-a înregistrat de asemenea o evoluție de când a fost elaborat acest studiu. Vorbim, prin urmare, de șapte inițiative emblematice prezentate în cadrul strategiei Europa 2020. Acestea registrează fiecare o etapă diferită de dezvoltare și fiecare presupune un alt efort de punere în aplicare. Toate însă vizează cele trei obiective, inteligent, durabil și inclusiv și, în același timp, fiecare vizează cele cinci domenii ale strategiei 2020. Prima noastră analiză a urmărit felul în care inițiativele emblematice interacționează cu fondurile CSC. Am analizat, pe de-o parte, regulamentele și, pe de altă parte, am analizat regulamentele inițiativelor emblematice, pe de altă parte am constatat că regulamentul privind inițiativele emblematice sunt strâns legate de FEDER și FSE îndeosebi, dar și de Fondul de Dezvoltare Rurală și Fondul uh, pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Pe de altă parte, propunerea actuală pentru cadrul strategic comun nu e Uh, la fel de strâns legată de inițiativele emblematice. Și anume, în uh, regulamentul FEDER, de exemplu, nu se menționează nicio inițiativă emblematică, iar în regulamentul pentru Fondul Social European se amintesc trei inițiative emblematice, de exemplu, Tineretul în Mișcare, um, pregătire și ocuparea forței de muncă și sărăcie puteți vedea pe diapozitiv că inițiativele emblematice menționează cele cinci fonduri uh, din cadrul strategic comun ca instrumente pentru a realiza aceste inițiative. Am uh, ilustrat prin culori diferite, de exemplu culoarea roșie indică o mare intensitate, în realizarea respectivei inițiative emblematice. Cu alte cuvinte, în cazul FEDER, acesta apare în mai multe inițiative emblematice. Dacă e o culoare mai deschisă, nu se menționează în mod specific, dar totuși fondul este legat de inițiative emblematice precum Tineretul în Mișcare și poate să fie un instrument alternativ pentru a concretiza această inițiativă o culoare extrem de deschisă, menționează, ilustrează un caracter implicit, nu este menționat în uh, cadrul inițiativelor emblematice, dar prezintă o anumită relevanță. Poate părea un tabel destul de complicat, însă acesta arată că relevanța inițiativelor uh, emblematice se referă la fondurile din cadrul strategic comun, însă, în sens invers, acest lucru nu are loc în propunerile de regulament pentru fondurile din cadrul strategic comun. din um, aceste pachete de analiză, am elaborat niște foi de parcurs uh, multidimensionale. Acestea prezintă trei nivele unde inițiativele emblematice pot fi puse în aplicare. La primul nivel, nivelul european, următorul nivel, nivelul statului membru, iar cel de-al treilea nivel este reprezentat de nivel local și regional. Cea de-a doua dimensiune o reprezintă cadrul temporal, e vorba de un cadru pe termen scurt, 1-2 ani, pe termen mediu, următoarea perioadă de finanțare și pe termen lung vorbim de intervalul după 2020. Am identificat cinci tipuri de măsuri. În primul rând, tipul A. Vorbim de strategii, măsuri de politică. Tipul uh, B. Vorbim de programe, instrumente. Tipul C. Vorbim de programe pilot, iar D. Punerea în aplicare. Dacă reunim aceste trei dimensiuni, ajungem la o foaie de parcurs care se regăsește în studiul nostru, dar pe care, din păcate, din constrângeri de timp, nu pot să o prezint în detaliu. Cu toate acestea, pentru fiecare din inițiativele emblematice am elaborat o foaie de parcurs. Aici puteți vedea cum se pot folosi fondurile din cadrul strategic comun, la ce nivel, pentru ce tip de măsuri și în ce cadru temporal se încadrează. Vă prezint acum pe acest diapozitiv un model simplificat. Putem uh, vedea aici care sunt deosebirile între inițiativele emblematice. De exemplu, Uniunea pentru Inovare. Puteți vedea pe, pe coloana roșie acțiuni pe termen mediu, pe coloana verde acțiuni pe termen uh, lung, iar în coloana albastră acțiuni pe termen scurt. Și după aceea puteți vedea o împărțire uh, pe nivel UE, stat membru și regional. Există multe acțiuni concentrate la nivel de stat membru sau uh, de Uniune, în timp ce, când vorbim de ocuparea forței de, muncu, de muncă, Uh, multe măsuri se concentrează la nivelul statului membru. Aici se pot lua numeroase inițiative, deosebi uh, grație și prin intermediul Fondului Social European. Acest instrument ne arată felul în care foile de parcurs sunt elaborate. În cele din urmă, avem trei diapozitive care prezintă recomandările noastre. Încă o dată Ah, foarte succint dacă se creează foi de parcurs pentru inițiativele emblematice, atunci ar trebui să ținem cont de coeziunea teritorială. E un aspect foarte important pentru că nu putem uh, pune în aplicare Uniunea pentru Inovare la același nivel în țările de jos, în Polonia sau în România. Există o deosebire în nivelul de coeziune teritorială și am dat câteva exemple pur și simplu la întâmplare, dar doream să subliniez că există deosebiri între fiecare țară în continuare. Coeziunea între inițiativele emblematice și fondurile din cadrul strategic comun, după părerea noastră, nu este suficient de bine realizată, nu există o interacțiune suficientă, cel puțin în actuala propunere de regulament pentru CSC. O a treia propunere care deja e în curs de desfășurare și anume Ehm, învățămintele din actuala perioadă de programare nu sunt folosite pentru următoarea perioadă. Trebuie să reînvățăm noi sisteme, noi eh, programări, iar acest lucru nu ne ajută să punem mai bine în aplicare acest sistem eh, extrem de sofisticat al, pe de o parte, inițiative emblematice și pe de altă parte, fonduri din eh, cadrul strategic comun care sunt recomandările în ceea ce privește inițiativele emblematice pentru Parlamentul European. Noi propunem ca Parlamentul European să asigure o aliniere între inițiativele emblematice și politicile de coeziune. În cadrul etapei de punere în aplicare a inițiativelor emblematice să monitorizeze procesul de exemplu, grație contribuției uh, la nivel tematic din partea grupurilor de lucru. E doar o propunere, după cum vă spuneam, în ceea ce privește implicarea actorilor la nivel local și regional. Din nou există și aici o evoluție pozitivă. Deja în cadrul elaborării noului regulament CSC s-au luat măsuri care nu încă, nu se luaseră încă atunci când elaboraserăm studiu, dar credem că la nivel local ar trebui să fie niște propuneri concrete referitor la cum ar putea să se pună în aplicare inițiativele emblematice. S-ar putea face, de exemplu, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Regională și Fondul, pentru, Fondul Social European. O altă propunere ar fi ca la nivelul statului membru să existe niște acorduri teritoriale între um, autoritățile locale, regi, locale și regionale și autoritățile naționale. Asta deoarece adesea autoritățile locale și regionale nu sunt la curent cu instrumentele sau strategiile elaborate la nivelul uh, Uniunii Europene. Și nu în ultimul rând, transferul de cunoaștere, de know-how. Ar trebui să fie de asemenea un uh, punct important de care ar trebui să se țină cont în cadrul uh, inițiativelor emblematice. Cam atât, uh, se pare că m-am încadrat perfect în timp, vă mulțumesc. Trebuie, din păcate, să vă părăsesc mai devreme dacă aveți întrebări, mă aflu la dispoziția dumneavoastră acum pentru întrebări. Nu știu dacă există întrebări Mă tem că vor veni mai târziu, poate după ce veți pleca. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Hamza. Haideți să trecem la următorul. Da, Ian se pare că are o întrebare. Am o întrebare filozofică pentru dumneavoastră. Într-adevăr, un aspect interesant în acest studiu reprezintă legătura cu strategia de la Lisabona. Poate că mi-a trecut un pic Mm, am trecut cu vederea peste. E vorba de un studiu de caz referitor la punerea în aplicare a strategiei de la Lisabona. Încercăm, de fapt, să refacem mentalitatea autorilor um, inițiativelor emblematice, să încercăm să găsim logica pe care o folosiseră atunci când au elaborat aceste inițiative emblematice, instrumentele la care au recurs. Și eu nu am, nu am ajuns la această concluzie pozitivă. Nu cred că se gândeau la instrumente, mai degrabă un experiment expost. Foaia de parcurs pentru inițiative și haideți să-i dăm un caracter operațional. Din punctul meu de vedere, raționamentul s-a desfășurat mai degrabă așa. Întrebarea mea este care este importanța succesului sau eșecului strategiei uh, de la Lisabona vis-a-vis -vis de, in- de inițiativele emblematice? Credem uh, adesea că problema rezidă în metodologia strategiei de la Lisabona, metoda de coordonare deschisă, se pare că a fost un eșec. Întrebarea este dacă se aplică metodologia corectă în cazul inițiativelor sau nu. Aș dori să vă răspund la cea de-a doua întrebare înainte. Concluzia acestui studiu de caz, un studiu de caz destul de amplu, concluzia mea personală este că, în principiu, fondurile structurale se folosesc pentru politicile statelor membre. Toată lumea știe acest lucru în anumite state membre, aceste strategii nu se alinează perfect la cele ale Uniunii Europene, însă, în cele din urmă, în cadrul perioadei de programare, s-au ajustat programele la strategiile UE pentru că și-au dat seama că trebuie să facă aceste ajustări. A venit apoi criza, s-au făcut iarăși vieri, dar totuși s-a realizat această ajustare înspre strategia de la Lisabona. Concluzia mea este că această strategie și accentul pus asupra ei au uh, reprezentat uh, un pas înspre o strategie uniformă, strategie unică. Uh, și mi se pare o bună inițiativă, pentru că până acum instrumentele se creaseră pentru orice mm, inițiativă Însă, la nivel local, adevărul e că nimănui nu-i pasă de strategia de la Lisabona. Aceasta a fost cea de-a doua concluzie, pe scurt. Și multe din aceste probleme strategice nu au fost înțelese la nivel local și regional. și în anumite uh, în cazul anumitor programe, fondurile nu au fost uh, absorbite sau luat pur și simplu fonduri pentru a, chel, pentru a cheltui aceste fonduri. E ceva ce se întâmplă și în Austria, de exemplu. Nu se întâmplă doar în Est sau în anumite regiuni, ci și în Austria. În ceea ce privește legătura între fonduri, uh, Cred că inițiativele emblematice nu sunt neapărat rele. Există un fel de umbrelă înspre un caracter specific, folosind toate instrumentele posibile pentru a atinge acest obiectiv. Cred că, în general, nu e o idee rea. Există mai multe instrumente, nu există doar fondurile structurale, există și Orizont 2020 și ideea e să folosim toate aceste instrumente. Iată ce facem pentru acordurile de parteneriat tot timpul. Iată de ce. Nu cred că sunt niște idei rele. Autorii acestor inițiative au arătat deja ce instrumente pot fi folosite. Da, se menționează și cu caracter destul de superficial că um, se face trimitere la anumite foi de parcurs care trebuie elaborate. În anumite situații sunt deja disponibile, când vine vorba de utilizarea eficientă a resurselor. Dar aceste foi de parcurs reprezintă adevărata etapă de punere în aplicare și tocmai în această etapă se poate îmbunătăți absorpția fondurilor și se poate face o mai bună corelare între fonduri și foaia de parcurs. Mulțumim foarte mult. Dacă, mai, dacă nu mai există alte înscrieri la cuvânt, aș vrea să îl rog pe domnul Matthew Fisher să ne facă a doua prezentare care se referă la conectarea creșterii inteligente și durabile prin specializarea inteligentă. Domnul Fichter. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! În primul rând vreau să mulțumesc uh, Comisiei noastre pentru că ne-a uh, oferit ocazia să vă prezentăm activitatea noastră din ultimele luni, un studiu care încă nu este uh, făcut public, în următoarele 10 minute vă voi prezenta pe scurt acest uh, raport care apare ca uh, sub forma unui ghid practic pentru autoritățile de management și am să vă prezint uh, cadrul acestui uh, studiu. E vorba de strategia de cercetare și inovare uh, iar apoi voi intra în detaliuri, detaliile unor uh, recomandări și uh, stări de uh, fapt constatate în acest studiu, ca și în anumite recomandări pe care le vom face și avem și exemple de bune practici, pentru că tot ce avem aici are ca finalitate aplicarea în practică. Am să vă amintesc că în propunerea Comisiei pentru următoarea perioadă de programare avem câteva condiționalități ex ante privind strategiile um, de uh, cercetare și inovare. Noi ne-am pus întrebarea cum pot regiunile să profite de ocazia finanțării uh, programelor de inovare în uh, cadrul următoarelor politici de coeziune. Cum poate fi încurajată economia uh, verde prin abordări inovatoare? Este unul din obiectivele cheie ale acestui ghid și al viitoarei politici de coeziune. De ce elaborăm acest ghid? În primul rând pentru că inteligent și durabil sunt două fețe ale aceleași monezi, trebuie să lucreze împreună într-o abordare integrată și nu uh, într-o abordare separată, sectorială, izolată, uh, <clears throat> E vorba de a ajuta autoritățile de management să integreze aspectele de creștere durabilă în strategiile lor de, de inovare și cercetare pentru a demonstra că, într-adevăr, merită ca regiunile să construiască, să găsească sinergii între aceste uh, domenii pentru a avea beneficii economice și pentru a dezvolta uh, noi locuri de muncă. Acest ghid este unul practic, deci e vorba de pași concreți pe care regiunile îi pot face în uh, dezvoltarea programelor uh, regionale și pentru îmbunătățirea celor deja uh, existente. Nu este ceva foarte complicat, dar demonstrăm că lucrurile despre care vorbim se întâmplă deja în alte părți, există bune practici care pot fi preluate de la alte regiuni din Europa. Conținutul ghidului se referă la felul în care putem uh, construi acest pod între inteligent și durabil. Ce acțiuni pot fi uh, întreprinse și ce inițiative pot fi susținute la nivel regional. E foarte important de asemenea să subliniem rolul cheie al autorităților publice, mai ales la nivel regional și local dar și implicarea factorilor uh, cheie în uh, proiectarea acestor strategii. Am ales trei domenii uh, foarte importante, eco-inovarea, bioeconomia și ecosistemele și energia durabilă, care sunt critice pentru construirea unei economii verzi. Avem uh, o serie de 18 uh, bune practici în acest ghid care pot să ajute autoritățile locale și părțile interesate să-și uh, proiecteze programele, strategiile. Care sunt mesajele cheie? În primul rând, merită, spunem noi, să conectăm inteligentul și durabilul au fost întreprinse uh, studii economice care stau la baza acestui ghid și care spun că inovația aduce întotdeauna o creștere economică și noi locuri de muncă. Deci în acest context de criză în care căutăm redresarea economică, merită să vedem ce ne poate, uh, cu ce ne poate ajuta inovarea și durabilitatea. Există <clears throat> nevoia de uh, elaborarea unor planuri pe termen lung pentru inovare și creștere durabilă în cadrul acestor uh, strategii. Ar trebui să um, punem accentul de asemenea pe inovații um, de o natură mai radicală și care să ducă la transformări vizibile pe termen scurt autoritățile regionale și locale, vă spuneam, joacă un rol cheie pentru că ele sunt cele care cunosc și care pot pune în legătură actorii implicați în uh, domeniile inovației, în domeniul uh, cercetării și a dezvoltării durabile fiecare regiune trebuie să își uh, găsească mm, propriile, uh, să-și identifice propriile nevoi și să-și definească uh, strategiile astfel încât să profite pe deplin Uh, sigur că unele uh, regiuni au uh, capacitatea de a absorbi mai bine și de a dezvolta mai bine, de exemplu, inovarea în sectorul bioeconomiei și vom vedeți exemple, astfel de exemplu în acest ghid. Este o fază critică inițială. Am aflat prin intermediul acestui ghid că toate regiunile trebuie să realizeze o analiză cu privire la starea de fapt, care le sunt uh, capabilitățile, care le sunt slăbiciunile și care de asemenea sunt barierele și șansele de care pot profita. Pentru că sigur nu ne putem aștepta ca întreaga Europa să devină peste noapte un uh, Silicon Valley, dar acesta este mm, mesajul inițial. Trebuie să intervenim la nivel uh, local. E vorba și de măsuri uh, care sprijină în același timp uh, și partea de cerere și cea de ofertă pentru a stimula cercetarea, dezvoltarea, inovarea pentru creștere durabilă. Și nu în ultimul uh, rând, de ce va foarte important, care reiese și din un număr de uh, exemple pe care le vom oferi, e nevoie să fie implicați foarte mulți uh, factori E vorba de universități care să colaboreze cu autoritățile regionale, camerele de comerț, întreprinderile mici și mijlocii, um, organizațiile sectoriale, pentru că dacă doriți să uh, inovați trebuie implicați toți actorii uh, Uh, trebuie atrași toți actorii implicați în sectorul respectiv. E vorba, ne-am axat noi pe trei sectoare în acest ghid. E vorba de, în primul rând, de eco-inovație, e vorba de uh, folosirea eficientă, consolidarea uh, folosirii eficiente a resurselor și dezvoltarea unei economii circulare. Ecoinovarea poate să joace un rol uh, critic în contextul uh, provocării economice actuale. Uh, aceste inovații pot fi uh, aplicate în orice uh, domeniu, în orice sector și a um, ar trebui ca aceste inovații să aibă un impact mai ales în domenii tradiționale precum uh, cel al agriculturii și producției alimentare. Eco-inovația ar trebui să fie o stimulare a, se reprezintă un stimulant pentru economie și pentru uh, competitivitatea regiunilor. În ceea ce privește serviciile în slujba ecosistemelor, există deja foarte multe modele de bune practici pentru că Am uh, văzut deja în elaborarea acestui ghid că foarte multe state membre au abordări uh, foarte ambițioase în ceea ce privește bioeconomia, uh, generarea sustenabilă de energie și foarte multe provocări pot fi rezolvate prin intermediul inovației, prin găsirea de noi soluții pentru adaptare la schimbările climatice, la lipsa apei în anumite regiuni, poluarea aerului și așa mai departe. Și acum energia durabilă, energia regenerabilă. Știm că există uh, țintele pentru 2020, dar dacă dorim să atingem și țintele pentru 2050, e nevoie neapărat de inovații. Credem că majoritatea regiunilor trebuie să înceapă printr-o evaluare corectă a situației actuale din punct de vedere al capacității și al eficienței utilizării resurselor energetice. Trebuie să investim în programele care au uh, validitate din punct de vedere, sunt viabile din punct de vedere economic. Uniunea uh, Europeană uh, trebuie să decidă care sunt acele proiecte în domeniul energiei care pot fi uh, finanțate, care pot fi susținute. Deja uh, se fac eforturi de investire în căutarea celor mai uh, eficiente uh, modalități de uh, um, consum al energiilor uh, regenerabile. Am ales pentru noastră un exemplu de bune practici. În Austria e vorba de o uh, grupare numită Clean uh, Tech uh, din uh, Stiria, Austria. Aici, uh, în urmă cu uh, 7-8 uh, ani, uh, s-a format uh, Eco World Styria, uh, care a, a avut o, o abordare um, uh, orizontală, implicând toți uh, actorii la nivel uh, regional. Uh, e vorba de un parteneriat uh, public-privat care implică și IMM-urile și instituțiile de cercetare și autoritățile uh, administrative. Aici uh, între timp uh, s-a dublat concentrarea de uh, afaceri, s-au creat peste 5500 de uh, locuri de muncă noi, iar rata de autofinanțare, pentru că la început au început uh, cu uh, finanțare uh, externă, uh, Acum rata de autofinanțare a crescut de la aproape 0 până la 40%. Deci nu numai că au creat uh, locuri de muncă, dar au contribuit la uh, protecția mediului și au uh, reușit să aibă și o câștig financiar. Dacă veți deci acest ghid este una din uh, primele noastre încercări de a ajunge la uh, actorii implicați și de a uh, le arăta cum să discute, cum să ia legătura cu uh, factorii implicați la nivel regional pentru dezvoltarea acestor uh, specializări inteligență. Mulțumesc! Aș vrea să vă întreb, nu știu dacă ne puteți spune dar știm că Direcția Generală Regi se implică de asemenea în ajutarea regiunilor să se pregătească pentru viitor în acest domeniu al specializării inteligente și vreau să știu dacă există interes din partea regiunilor sau dacă știți cum se petrece acest uh, proces de pregătire pentru uh, noile politici la nivel regional. Am înființat această platformă pentru uh, regiuni. Avem mai mult de 100 de regiuni care s-au înscris deja. Avem un număr de experți care lucrează cu noi și cu aceste regiuni pentru a le ajuta să profite de timpul pe care l-au la dispoziție pentru pregătire, astfel încât atunci când vor depune acele strategii la nivel local sau regional, acestea să fie bine proiectate și să corespundă cerințelor de politici. Deci, deocamdată avem un răspuns foarte bun din partea regiunilor care cer, într-adevăr, îndrumare de aceea am crezut că e foarte util să elaborăm acest ghid, care este doar unul dintr-o serie, pentru că avem ghiduri pentru universități, avem ghiduri pentru uh, internetul de uh, bandă largă și așa mai departe. De aceea uh, facem acest lucru pentru a-i ajuta să uh, intre în detalii și să elaboreze programe de o foarte bună calitate. De asemenea, mergem în statele membre și ținem conferințe, organizăm ateliere. Deci e un pachet întreg de sprijin pe care Comisia îl pune la dispoziția statelor membre și a regiunilor. De asemenea, statele membre se ajută reciproc în acest exercițiu. Deci avem un feedback, un răspuns foarte pozitiv, foarte bun. Am, am și eu uh, o întrebare. Nu suntem toți familiari cu organigrama Digi Regio, întrebarea mea este scrie aici că sunteți uh, șef de echipă pentru creștere durabilă. Mai există și alte grupuri, unități. Cum funcționează Um, acest departament pentru uh, specializare inteligentă. Specializare inteligentă este o umbrelă, să spun așa, în unitatea noastră cu ajutorul uh, Uh, organizație din Sevilla, împreună cu savanți și alți uh, oameni dedicați acestei uh, cauze, elaborăm aceste ghiduri pentru mai multe domenii pentru că strategiile pentru inovare la nivel regional sunt uh, strategii orizontale, dar trebuie să avem și o viziune de ansamblu, să știm încotro ne îndreptăm. Aceste ghiduri pe care noi le elaborăm se uh, concentrează asupra aspectelor economiei verzi. Celelalte sunt specializate, cele pentru universități sau pentru uh, internetul de bandă largă, dar fiecare este doar o cărămidă în această construcție. Da. Bun, vă rog să-mi spuneți. Dacă aveți ceva în legătură cu uh, inițiativa orașelor uh, inteligente care uh, aparține directoratul, direcției uh, energie. Da, de exemplu, uh, atunci când e vorba de inițiative precum dezvoltare urbană sau um, reglementarea consumului energetic, atunci când avem de-a face cu autorități locale, facem, sigur, legătura între creștere durabilă și uh, specializare inteligentă în acest context al uh, um, orașelor inteligente. Victor Boștinaru. În cadrul regulamentului general am repetat obsesiv această idee de îmbunătățirea capacităților uh, instituționale la nivel regional și local pentru dezvoltare de noi politici uh, <clears throat> la nivel local și regional. Ce va putea face digi Regio pentru regiuni ca să le îmbunătățească cunoașterea, capacitatea de a elabora și pune în aplicare noi politici sau politici originale, pentru că despre asta vorbeați. Este vital. Și acest domeniu, dacă rămâne doar pentru cunoscători, nu uh, își va atinge ținta. Înțeleg că doamna Hans uh, trebuie să plece în curând. Ehm, și aș vrea să o întreb și eu acum în legătură cu uh, prezența acestor inițiative emblematice în uh, regulamentul general și absența lor totală din regulamentul privind fondurile. Cum vedeți această absență? această provocare. Cred că ar fi de ajutor un acord de, de parteneriat în fiecare stat membru, pentru că autoritățile locale trebuie să vadă dincolo de aceste inițiative și strategii. Nu cred că ar trebui să schimbăm regulamentul pentru a face să corespundă o inițiativă emblematică cu un fond și așa mai departe. Statele membre trebuie și Comisia și Parlamentul trebuie să se asigure că fondurile structurale sunt folosite pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020, iar uh, inițiativele emblematice și foile de parcurs sunt doar instrumente în atingerea acestor obiective. Parlamentul trebuie să vadă ce se întâmplă cu aceste foi de parcurs. Mulțumesc, domnul, domnul Fichter. Acum poate dorește să-i răspundă domnului Boștinaru. Don... Într-adevăr, suntem de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește know-how-ul și capacitățile de cunoaștere care sunt esențiale. Și tocmai de aceea am uh, elaborat acest ghid și am, am uh, organizat atâtea evenimente în multe capitale în statele membre, unde vorbim despre această construire de capacități de cunoaștere, de know-how pentru regiuni și pentru statele membre. Și atunci când spunem că 102 regiuni s-au înregistrat pentru această platformă de specializare, nu e vorba doar de teorie, e vorba de o muncă practică operațională și uh, data viitoare la Strasburg, săptămâna viitoare, vom avea un peer review între aceste 102 regiuni pentru a vedea care sunt strategiile de inovare și aceasta ne arată foarte clar că dorim să trecem de la condiționalitatea ex ante din regulament la soluții operaționale. Pentru că, am spus, nu este o chestiune ușoară, este destul de complexă, este nouă pentru noi și avem nevoie de organizații și de persoane care să aibă cunoștințele necesare. Vedem aici că există foarte multe cunoștințe la fața locului, multe state membre știu cum să-i facă fața, au făcut-o deja, important însă este să împărtășim aceste experiențe în întreaga Europa. Deci e vorba de un dosar care este în curs acum și avem nevoie de disponibilități pentru ca mai multe regiuni să fie implicate, mai mulți actori să fie implicați și să fie implicat și în viitorul program. Mulțumesc! Mulțumesc! Putem trece la următoarea prezentare, domnul Trilink, din partea Backridge Network E vorba de cadrul strategic comun pentru politica de coeziune și obiectivele 2020. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici pentru a vă prezenta punctul nostru de vedere în legătură cu cadrul strategic comun. Acest instrument care trebuie să uh, facă trecerea între inițiativele emblematice, obiectivele 2020 și regulamentele și programele și contractele de parteneriat care există. Dacă îmi permiteți câteva minute, înainte de a începe propriu-zis cu prezentarea, în trei minute aș putea să vă arăt care este imnul nostru pentru viitoarele fonduri europene și o mai bună cheltuire a acestora. Sper să cântați și dumneavoastră alături de mine. Not, you will have to sing yourself. Dacă nu, va trebui să cântați dumneavoastră, spune președinta. It worked when we, when we tested it. Um... Am făcut mai devreme proba și mergea. Thank you very much. I hope you all could tune in. Vă mulțumesc și sper uh, să vă fi incitat la cântec pe toți. Ce am văzut aici? Fondurile europene, dacă sunt bine cheltuite, au un potențial foarte mare pentru a crea locuri de muncă, pentru a face economii și pentru a crește eficiența utilizării resurselor. Așa cum s-a spus deja aici, toate acestea sunt la scară mică, uh, în conformitate cu obiectivele Europa 2020. Noi considerăm că acest cadru strategic comun, așa cum uh, a fost mandatat de către Comisie, este o anexă la prevederile de regulament și ar trebui să ofere acestui cadru strategic potențialul de a îndeplini, uh, de a face legătură între obiectivele 2020 și inițiativele emblematice. Obiectivele de climă, cei 3-20%, care sunt atât de cunoscute, obiectivele Europa 2020 și aș vrea să menționez în acest uh, context și acea inițiativă emblematică a, a eficienței resurselor și, de asemenea, strategia europeană până în anul 2020. Eficiența resurselor prin uh, protecția diversității ar trebui să fie o parte a obiectivelor noastre. Și așa cum spuneam, la ora actuală, strategiile regulamentare sunt bune pentru a atinge aceste obiective din inițiativele emblematice și din uh, obiectivele 2020. Însă, ele nu sunt exploatate pe o scară largă. De aceea, um, credem că acest cadru strategic comun este un document esențial tocmai pentru a um, rezolva această lacună, pentru a face legătura cu inițiativele emblematice și obiectivele Europa 2020 și cu acordurile de parteneriat și programele operaționale. Tocmai de aceea e important ca această anexă la prevederile de regulament să fie acum vizibile în conformitate cu uh, ceea ce au acordat Parlamentul și Consiliul. Care este, deci, uh, obiectivul acestui cadru strategic comun? Tocmai coerența și coordonarea instrumentelor diverse existente în ceea ce privește strategia Europa 2020, inițiativele emblematice, Finanțarea noilor obiective de crime este clară și un alt element esențial este acela de introducerea dezvoltării durabile. Articolele 7 și 8 al Regulamentului Prevederilor Comune Știm foarte bine că pentru multe autorități e greu de înțeles la nivel practic ce înseamnă această introducere la nivel general a dezvoltării durabile. Deci, din acest punct de vedere, acest uh, cadru strategic comun oferă o interpretare foarte clară și precisă în ce direcție trebuie făcută interpretarea. Și potențialul este acela de a îndruma foarte bine uh, acordurile de parteneriat și programele operaționale. Am să trec acum rapid în revistă uh, câteva sectoare de activitate, sectorul transporturilor în cadrul uh, cadrului strategic comun, programe de transfer în funcție de contribuția la mobilitate, la durabilitate și de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Legătura cu Uh, cartea Albă asupra transporturilor și a obiectivului de 60% reducerea emisiilor. E vorba aici de investiții necesare pentru a crește cererea de mobilitate la nivel european pentru cetățeni și în același timp să reducem impactul uh, din punct de vedere al mediului al acestui element de transport. Un alt element important care a fost menționat deja este că avem nevoie de obiective mai tangibile și atunci când e vorba de alegerea programelor sau elaborarea acestor programe operaționale. Trebuie întotdeauna ales, aleasă opțiunea cea mai eficientă din punct de vedere a resurselor care este disponibilă pe piață. Și aici sunt mai multe aspecte care trebuie avute în vedere pentru a avea coerență și pentru a evita investiții cu un impact negativ asupra mediului, asupra climei. Din punctul de vedere al eficienței utilizării resurselor, ar trebui să se includă aici și uh, considerații legate de costul pe întreaga durată uh, vieții și o promovare a achizițiilor publice verzi, ecologice. Pentru că uh, nivelul public poate influența în mod clar cererea de pe piață pentru astfel de produse. În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, Achiul comunitar în acest domeniu este foarte important și fondurile comunitare ar trebui să fie cheltuite în conformitate cu acest achii pentru a reduce uh, cantitatea de deșeuri și pentru a crește uh, rata de reciclare a acestora. Există aici și elemente de adaptare și de atenuare a schimbării climatice, prevenirea riscurilor, Acestea sunt angajamente foarte clare pe care le-a luat Uniunea, cel 20% din bugetul Uniunii pentru a face față schimbării climatice, 20% care trebuie cheltuit pe acțiuni în domeniul mediului, care sunt din ce în ce mai vizibile. Și s-au propus de către Comisie și niște acțiuni cheie. Bineînțeles că lista nu este exhaustivă, dar Uh, ne arată în ce direcție trebuie să se orienteze viitoarele programe și acordurile de parteneriat. Ajungem la concluzii. Am văzut că există deja experiențe în felul în care fondurile europene promovează obiectivele și inițiativele emblematice care corespund um, strategiei Europa 2020 Cadrul strategic comun reprezintă un instrument important, oferă autorităților naționale un îndrumar strategic pentru felul în care trebuie elaborate acordurile de parteneriat și programele operaționale pentru a avea o adevărată coerență cu obiectivele fixate la nivel european. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum dau cuvântul colegilor pentru comentarii sau întrebări. Dacă nu, aș vrea să vă pun eu o întrebare. În regulament avem aceste contracte pentru parteneriat. Toată lumea vorbește despre contractele de parteneriat și se utilizează și conceptul de acorduri de parteneriat. Nu e clar care va fi conceptul folosit până la urmă. Puteți să ne spuneți de ce se vorbește despre contracte și nu despre acorduri? și nu vreau să vă critic pe dumneavoastră, dar vă pun această întrebare pentru că încercăm în continuare să găsim cea mai bună soluție, cea mai bună redactare pentru acest document. Să vedem care va fi relația uh, între cele două părți. De ce vorbiți despre acorduri și nu despre contracte sau invers? Da, eu am utilizat limbajul Consiliului, așa că îmi cer scuze pentru aceasta. E adevărat, contractele de parteneriat ar trebui să fie un concept mult mai puternic, ar trebui să reprezintă o anumită calitate care să treacă dincolo de acest cadru strategic comun, programele operaționale, ar trebui să conțină în plus elemente referitoare la performanță performanța pe care ne-am dorit-o și obiective de atins. De asemenea, alocări financiare pentru aceste obiective. Deci dacă îmi puneți această întrebare, probabil că a trebui să mă corectez, pentru că ar trebui să vorbesc despre contracte de parteneriat în acest context. Da. A doua întrebare pe care vreau să vă adresez. Spuneați că Europa va fi una dintre instituțiile care va intra în aceste contracte sau acorduri de parteneriat pe viitor. Și atunci vreau să vă întreb, credeți că nivelul de pregătire și capacitatea instituțională a, în Europa, în special în noile state membre, este suficientă pentru ca autoritățile publice, autoritățile naționale să fie uh, actori uh, demn de aceste contracte de parteneriat vor avea capacitatea necesară pentru a avea oarecare putere de influență din punctul de vedere al cererii și de asemenea al responsabilității? Da, după cum știți, uh, programul a început deja, colegii mei sunt implicați în acest proces, s-a creat un grup de lucru uh, la nivel național. Programele se realizează cu ritmuri de lucruri diferite. Problema capacității NGO-urilor și a responsabilității are două fațete. Pe de o parte, există în continuare bariere în calea uh, intrării eficiente în uh, cadrul programării iar pe de altă parte, în uh, perioada actuală, în comisiile de monitorizare, am văzut și colegii mei au văzut, pentru că au experiență de 17 în acest sens, că există deseori o capacitate personală, uh, o experiență de partea NGO-urilor. Deci, iată, cele două fațete despre care vorbeam. Din punctul de vedere al responsabilității însă, cred că NGO-urile uh, sunt văzute ca uh, instituții care cauzează probleme, ceea ce cred că nu prea își merită această reputație și nici n-ar fi de dorit. În ultimele luni, organizația mea a lucrat la fața locului, a făcut studii tocmai pe aceste elemente uh, în legătură cu obiective, obiective naționale, finanțarea diverselor domenii, indicatori și așa mai departe. Deci cred că e important să menții legătura cu organizațiile de la fața locului, cu comunitățile locale și că acestea pot aduce în mod clar resurse și cunoștințele necesare care pot fi utile în cadrul programului dacă e posibil această conectare și acest uh, schimb. Nu știu dacă mai sunt comentarii sau întrebări. Dacă nu, putem trece la următorul invitat. Unul dintre prietenii cei mai mari ai uh, inovării domnul Esa Halme din partea regiunii Tampere. Dânsul a fost uh, sursă de inspirație pentru mine timp de ani de zile și suntem bucuroși să vă avem aici cu noi. Așa că vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor. Aș vrea să fiu în primul rând pragmatic și discutăm aici din punctul de vedere al regiunilor din punctul de vedere al celor care uh, trebuie să joace rolul la nivel regional. În regiunea mea, o regiune cu un milion de locuitori, 6% din uh, uh, PIB-ul nostru este dedicat cercetării și inovării și acesta este un procent foarte important. Am avut uh, schimbări structurale importante în ultima vreme, am încercat să găsim noi povești de succes în regiune. Tatăl meu îmi spunea în urmă cu ceva ani că că e bine să plănuiești dinainte și am văzut în toate programele și planurile care s-au făcut până acum, în toate politicile europene, că lucrurile um, de bază sunt cele mai importante, iar acum, în sfârșit, avem un plan bun pe care putem să-l implementăm. Și, după cum știți, detaliile sunt cele mai importante, așa că vom fi foarte atenți la aceste aspecte. În primul rând, trebuie să vedem care este locația, pentru că locația este foarte importantă. Indiferent că e vorba de o companie, de o universitate, de o instituție, uh, importantă este rețeaua care o înconjoară. Majoritatea ideilor noi depind de aceste rețele de apropiere și de aceea finanțarea europeană trebuie să răspundă la această întrebare, și anume cum se poate construi această capacitate ținând cont de obiectivele strategiei 2020, astfel încât accesul pentru actorii implicați să fie mai ușor. Avem nevoie de flexibilitate pentru a putea fi deschiși uh, proiectelor locale. La nivel european, finanțarea este reprezentată de sume enorme, chiar dacă bugetul n-a fost încă acceptat, însă la nivel local sumele sunt foarte mici. Și aceasta a raportat la obiectivele generale ale Europei. Dacă te gândești la o regiune uh, Uh, cu un număr de locuitori între un milion și 10 milioane, schimbările care sunt cerute pentru a implementa programele europene și a atinge obiectivele europene sunt foarte mari pentru a avea o politică de succes. Iată de ce actorii regionali, în primul rând, trebuie să facă o interpretare la nivelul său a acestor obiective, pentru că nu le putem face pe toate, ci trebuie să le alegem pe cele care ni se potrivesc. Să vedem care sunt acele obiective care ne pot aduce cele mai mari beneficii și după aceea să construim acele schimbări necesare. Iată de ce avem nevoie de cofinanțare pentru a atinge acele schimbări necesare. pentru a atinge obiectivele europene. Și atunci când încerci să profiți de oportunități și nu să rezolvi probleme, riscul suprareglementării este foarte mare. Pentru că există o oportunitate pentru a rezolva o problemă. Problema știi când ai rezolvat-o, dar atunci când e vorba de o oportunitate, niciodată nu ești prea sigur. Și există regulamente foarte stricte și flexibilitatea și inovarea sunt greu de atins. Acesta este un element cheie de care ținem cont în organizația noastră. Cum să creăm un sistem care să ne permită să funcționăm mai bine și să creăm lucruri noi. Și tocmai asta s-a dezbătut aici Uh, în legătură cu politicile naționale și regionale. Pentru că vedem tot timpul că politicile naționale sunt uh, mai tradiționale decât cele care vin de la nivel regional. Așa că ar trebui să ținem cont de acest aspect atunci când pregătim acordurile, contractele sau cum vreți să le numiți de parteneriat pentru a permite această deschidere și această capacitate de inovare și pentru a putea merge mai departe. Domnul Fichter spunea ceva mai devreme că în politicile de inovare mm, nu sunt neapărat importante elementele tehnologice și inovatoare, ci uh, și um, acele tehnologii mai puțin dezvoltate care sunt incluse în uh, domeniul high-tech și de care e nevoie pentru a putea avea dezvoltări deosebite. În pregătirea programelor am acordat atenție în primul rând următorului indicator, să vedem dacă Europa poate accesa piața mondială. Și acest lucru, această întrebare se pune și la nivel regional pentru a vedea dacă obiectivele strategiei 2020 se îndeplinesc. Și anume dacă putem utiliza resursele companiilor noastre, ale universității lor noastre pentru a ne putea deschide pe piața globală și pentru a avea succes. Dacă le putem schimba în așa fel încât să supraviețuiască fără a fi susținute, proptite de către noi Iată de ce banii bine cheltuiți nu sunt suficienți. După o clarificare a tuturor regulilor, avem nevoie de o centrare și de o alegere a obiectivelor prioritare pentru a merge mai departe. Obiectivele pe programe um, cu responsabilitățile aferente, cu partea tehnologică, toate acestea sunt uh, importante, pentru că aceasta este modalitatea europeană de a fi competitivă. E nevoie de intrarea pe piața produselor sofisticate, nu, pe piața produselor cu multă valoare adăugată. Din această cauză am simțit că pentru a face schimbările necesare avem nevoie de sisteme inovatoare, un nou sistem de dezvoltare, ceea ce eu numesc uh, politica uh, de tip uh, servicii poștașe, poștale de o adevărată rețea, pentru că ai nevoie de o implicare a actorilor în toate aceste programe pentru a profita de toate uh, oportunitățile și pentru a avea un adevărat sistem. Aș vrea să vă prezint aici un uh, exemplu. În acest biocluster pe care l-am creat, uh, e vorba de Universitatea Tehnologică, științe medicale, științe tehnologice care au fost puse la oaltă, și care au început să se centreze pe sectoare de activitate foarte, um, pe nișe foarte restrânse. Pentru trei ani s-a definit obiectivul pentru a vedea încotro se îndreaptă și încă trei ani s-a făcut o evaluare a fezabilității programelor elaborate. Și, cum am văzut și de la antevorbitorul meu, există articole științifice care arată că universitățile din Statele Unite sunt în topul universităților. Dar dacă ne întrebăm dacă acest proiect a fost un succes sau nu, încă nu avem un răspuns la această întrebare. Pentru că proiectul este doar o parte a sistemului și trebuie să vedem dacă acest sistem este un sistem de succes sau nu. Deci s-a făcut doar o analiză foarte restrânsă pe proiect, dar răspunsul mai global nu trebuie să se centreze doar pe acest proiect, e nevoie de o evaluare mult mai globală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă cineva din sală are vreo întrebare sau vreo observație. Da, Maria. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru informația pe care ne-ați dat-o, informație atât de importantă în legătură cu nevoia de inovare. Eu m-am îndepărtat de lumea universitară de mult timp dar am urmărit îndeaproape ce se întâmplă cu cercetarea la nivel de excelență în unele din universitățile noastre, la Madrid, de exemplu la Universitatea Autonomă de la Madrid. Și s-a vorbit despre faptul că la un moment dat cercetătorii noștri să nu mai aibă nevoie de uh, ajutoare publice pentru a continua cercetarea. În urmă cu câteva zile, săptămâna trecută, am primit o știre uh, legată de trei cercetători spanioli de la Institutul Tehnologic din Massachusetts, care primiseră un premiu un fel de uh, robot care realiza un tratament uh, specializat pentru boli acute, boli grave. Ceea ce mi-a m-a surprins în acest caz a, fost faptul că resursele sunt foarte reduse, resursele pe care le utilizează companiile pentru a favoriza cercetarea și lumea științifică. Pe de altă parte, există o adevărată rețea de cercetători la nivel european. Atunci când avem, de exemplu, o universitate care începe să facă un studiu într-un anumit domeniu, posibilitatea de a continua acel studiu uh, ar face ca aceste fonduri să fie utilizate în mod mai eficient. Și pentru că în ziua de astăzi avem posibilitatea să ținem legătura prin uh, internet, să vedem ce se întâmplă cu un pacient care se află într-o anumită regiune și specialiști din alte părți își dau cu părerea, deci s-a ajuns la acest nivel pentru cercetare și în special pentru cercetarea de aici din Europa, pentru a ajunge la un nivel de excelență și cred că în momente de criză ca acestea, aceste resurse publice care sunt limitate ar putea fi folosite mai bine dacă această conectare ar fi mai extinsă. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc. După cum puteți eh, observa pe diapozitivă, de fapt, prezentarea a fost destul de scurtă. Am eh, făcut o deosebire foarte clară între fondurile structurale. Am sprijinit etapa de reformă și de pregătire, etapele, programele științifice sunt cele care sprijină cercetarea, deoarece trebuie trecută de, trebuie să trecem de etapa academică pentru a trece la etapa de cercetare în sine și a finanța proiectele de cercetare. Dar îmi închipui că în cazul spaniol, dacă universitățile dumneavoastră sunt active în acest domeniu, deja dispun de contacte deoarece există în acest câmp 250, cel puțin de oameni de știință implicați, există rețele la care participă numeroase universități, Mesajul meu este că trebuie să creăm legături noi pe lângă legăturile tradiționale, să le impulsionăm, să le alimentăm, ajutându-le astfel să-și uh, consolideze capacitatea și astfel trecem prin etapa de finanțare a cercetării, a creării de rețele și a promovării rezultatelor. Nu sunt un uh, om de știință, specialist în sector, nu pot să comentez vis-a-vis -vis de situația din Spania, dar îmi închipui că deja există contacte aici. Care este, prin urmare, rolul autorităților locale în acest proces de creare de legături, de rețele în aceste căi pentru inovare. Eu aș spune că avem trei roluri. În primul rând, trebuie să creăm platforme. Există actori care de multe ori nu se întâlnesc față în față, iar noi putem pune în legătură unul cu celălalt. De asemenea, e important pentru că adesea e necesar ajutor din afara universităților pentru a crea și a reuni capacitățile științifice, a crea instrumentele adecvate. În al doilea rând, regiunea trebuie să prezinte un patrimoniu cultural și o tradiție în acest sens considerabil. Trebuie să fie implicați actori de la, din Consiliul Regional, de exemplu, care sunt informați uh, vis-a-vis -vis de modalitățile în care pot veni în ajutorul acelor actori care nu sunt uh, informați în ceea ce privește, de exemplu, procedura de finanțare. Bineînțeles, în etapa de studiu de fezabilitate cineva trebuie să poată să își asume riscurile unui sector care încă nu este în interesul uh, actorilor economici. Regiunile, din acest punct de vedere, sunt foarte flexibile. O regiune din uh, țara mea, de exemplu, dacă ar fi cerut finanțare la nivel național, dacă s-ar fi schimbat uh, punctul uh, central al studiului, dacă nu s-ar fi studiat, de exemplu, oase și celulele și uh, lipidele, de exemplu, atunci uh, finanțarea nu ar mai fi fost disponibilă. Iată, e aici nevoie de implicarea sectorului regional, pentru că nu credem că sectorul public este cel care întotdeauna poate fi cel care uh, descoperă poveștile care vor avea succes. Noi, actorii regionali, trebuie să fim cei care ne asumăm riscurile și urmărim uh, pas cu pas aceste noi inițiative. Acestea sunt așadar cele trei roluri pe care le poate juca autoritatea regională. Dacă analizăm fondurile structurale și programul Orizont 2020, acesta la nivel uh, regional, de exemplu, se poate consolida capacitatea, se poate face trecerea înspre orizont 2020 prin urmare, pot fi implicați actorii și la, li se pot oferi tot felul de noi debușe. Aș dori să vă ofer să vă pun o provocare, spune doamna președinte. Noi credem că nu, lucrurile sunt un pic altfel astăzi, nu mai e cum, ca odinioară când avea o idee bună și deja o puteai pune în aplicare pe piață. Dumneavoastră spuneați că proiectele țin de crearea de, de sisteme. Uh, nu creați pur și simplu un proiect, apoi un sistem și spuneți, ei bine, acum cine vine să inoveze. Acest lucru înseamnă că lucrurile sunt și mai complicate. Trebuie să câștigați proiecte într-o situație în care sistemul s-ar putea să nu fie încă favorabil. Cum faceți față acestei provocări? După cum uh, știți, avem diferite tipuri de platforme pentru inovare. Aici uh, inovatorii pot să își uh, testeze aceste idei. Avem de asemenea și politici în acest sens care ne permit să adecvăm platformele la idei. Încerc să le spun tot timpul angajaților mei că principala provocare în politica de inovare este să o standardizezi. Trebuie să creăm așadar un atelier de inovare, să-l adaptăm la acei actori care sunt dispuși să își uh, testeze noile idei. Iată de ce avem nevoie de aceste platforme deschise, de sisteme deschise de inovare. Nu există încă soluții standard și e bine, pentru că altfel uh, nu am mai putea inova. Din păcate, nu pot intra în mai multe detalii, nu vă pot oferi un răspuns mai aprofundat, dar aceasta este abordarea noastră. Există câteva sectoare care consideră că pot colabora, pot um, îmbina talentele lor și uh, putem uh, vedea, de exemplu, la nivel de regiune, cum se pot crea aceste ateliere de inovare, cum se pot crea sinergii și cum se pot finanța etapele incipiente care reprezintă, practic, punctul de pornire în uh, finanțarea unor proiecte mai ample. Mulțumesc foarte mult. Trecem la o altă regiune nordică, regiunea Westerbotten. Și Eric Bergvist vine din această regiune și am să-i dau acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru invitația adresată și posibilitatea de a mă afla astăzi aici pentru a vorbi despre coeziune. Putem observa că lumea este din ce în ce mai mult mai conectată, că uh, totul uh, se desfășoară la o viteză mult mai accelerată. Și putem vedea că și regiunile din UE sunt mult mai strâns legate. Suntem un membru nou, am, suntem membru al UE de 17 ani și putem vedea cum uh, cooperăm cu Europa, dar și cu alte regiuni. Am să vă ofer câteva exemple și am să vă vorbesc despre felul în care coeziunea ne-a afectat și um, care au fost efectele politicii de coeziune toate acțiunile astea la nivel local și, bineînțeles, influența acestor acțiuni se simt și în regiunea unde trăim noi. Regiunea Westerbotten se află în nordul Europei. Este o regiune cu 250.000 de locuitori, o regiune un pic mai mare decât Belgia, iar acest lucru, bineînțeles, uh, prezintă anumite oportunități și probleme, dar uh, îndeosebi oportunități. E nevoie să te specializezi, e nevoie de specializare inteligentă și am să revin la acest punct când am să vorbesc despre sisteme de comunicare și îndeosebi de sistemele de bandă largă. Okay, I need that click. Uh, we're also a region where de asemenea, suntem o, resurs, o, suntem o țară, o regiune bogată în resurse naturale, minerale, cupru, chiar și aur. Și cea mai importantă, cea mai importantă resursă de care dispunem sunt resursele umane. Din cei 250 de mii de locuitori, aproape 40 de mii sunt um, studenți la universitate sau elevi la liceu. De asemenea, suntem uh, o regiune bogată în uh, energii regenerabile, precum energie eoliană, hidroenergie sau bioenergie. anumite aspecte ale politicii de coeziune care sunt trecute sub tăcere și care nu prea sunt aduse în discuție. De exemplu, cum să stau lucrurile înainte de aderare și după aderare. E nevoie de timp, trebuie să avem, răb- să avem răbdare dacă e să vedem efectele politicii de coeziune. Dacă aruncăm o privire înapoi, putem vedea că există uh, posibilități de învățare. Avem aceste programe de coeziune, avem fonduri structurale, fonduri sociale, avem toate aceste posibilități de a coopera. Și toate acestea ne-au făcut să cooperăm mai mult. Poate cel mai important aspect al politicii de coeziune este tocmai acest fapt că acum colaborăm mult mai mult cu vecinii noștri, dar și cu alte țări. Așadar, aceste posibilități de a învăța, schimbul de idei prin intermediul acestor rețele. Pentru o regiune cu o populație destul de scăzută, masa critică e întotdeauna un punct problematic, dar putem vedea cum reușim să creăm această masă critică uh, prin intermediul universităților, dar și prin intermediul uh, implicării actorilor locali și regionali, dar și cu, prin colaborarea cu alte regiuni din Europa. Bineînțeles, aspectul financiar joacă și el un rol important, îndeosebi dacă locuiește într-o regiune aflată la 600 de kilometri de capitală și de instituțiile financiare, putem vedea aici cum Uniunea Europeană n-a ajutat atât prin finanțare, dar și prin crearea de oportunități. În încercarea de a rezolva aceste probleme comune, creăm platforme care pot uh, fi folosite în marea majoritate a sectoarelor. Iar uh, acesta creează, bineînțeles, structuri pentru o coeziune ulterioară. Lucrăm la nivel macro-regional, la nivelul uh, nas 2, dar și la nivelul local și regional. Am um, creat uh, organizații în acest sens. La nivel regional um, avem uh, responsabili care se ocupă cu strategia regională și puteți observa că inițiativele emblematice uh, pentru 2020 joacă deja un rol important și strategia regională pe care o elaborăm se bazează pe prioritățile din strategia Europa 2020, pentru că sunt deja prioritățile noastre. De asemenea, dă dovadă de transparență, ar da dovadă de transparență dacă am vedea legătura între ceea ce facem noi la nivel regional și ce se face la nivel uh, european. Lucrăm uh, cu asociația NSPA pentru regiunile din nord slab populate. Încercăm să găsim uh, noi soluții pentru, cum, uh, pentru a rezolva împreună problemele cu care ne confruntăm. Încercăm să dobândim noi informații atât legate de Europa cât și de noi încercăm să ne cunoaștem mai bine. Avem o macro am avem o cooperare la nivel macro-regional, E vorba de cele patru regiuni uh, aflate la nordul Suediei. E vorba de 10% din populație. Inițiativele care au um, adus în discuție finanțarea inițiativelor la nivel UE s-au bucurat de succes strategia pentru Marea Baltică și Uh, pentru spațiul Baltic sunt de asemenea um, strategia activă la toate aceste niveluri. La nivelul NAT 2 vorbim, bineînțeles, de nivelul fondurilor structurale. Acesta ne-a oferit posibilitatea de a colabora cu vecinii noștri. Putem vedea acum cum împreună putem face față provocărilor mai bine decât înainte. Trecem acum la câteva exemple care ilustrează proiectele din cadrul coeziunii. Putem observa că e vorba de comunicare. E ca și cum am parcurge toate inițiativele emblematice, dar dacă comunicarea nu funcționează, nu se pot pune în aplicare aceste inițiative cum am dori. Comunicarea este foarte importantă pentru noi, comunicarea între oameni și dacă mergeți să vedeți agenda digitală de 10-15 ani deja, am uh, folosit finanțare din UE, mai mult de 60 de milioane de euro au fost uh, direcționate înspre programele din regiunea noastră, din Suedia, bineînțeles un aspect uh, extrem de important dacă dorim să uh, punem în aplicare și alte proiecte într-o regiune unde uh, așezările umane sunt uh, extrem de îndepărtate una de cealaltă. E de asemenea și o nevoie în aceste zone slab populate. Trebuie să găsim uh, soluții la distanță, de exemplu, e-sănătate. Și aici aș dori să subliniez un lucru. Dacă venim cu soluții de e-sănătate, vorbim uh, îndeosebi de acces, de accesibilitate. Pentru noi problema o reprezintă distanța, dar la Bruxelles ar putea să fie vorba de ambuteiaje sau de fermieri care au organizat un protest. Accesibilitatea ia nenumărate forme. Iată de ce, dacă vii cu o soluție de e-sănătate care funcționează într-o zonă slab populată, s-ar putea folosi această experiență pentru a eficientiza inițiativa și, o, a, și a o adapta la nevoile unui oraș mare. Așadar, orice experiență poate contribui la utilizarea mai eficientă a resurselor atât la nivel european cât și la nivel mondial. Dispunem uh, de resurse naturale care uh, au fost uh, dezvoltate prin intermediul finanțării UE, cum putem folosi biomasa pentru biocombustibili și să folosim acest atât pentru încălzire, cât și pentru răcire, poate pentru restul Europei e nevoie mai degrabă decât de instalații de răcire decât de încălzire, dar pentru noi instalațiile de încălzire sunt foarte importante am uh, putut uh, vedea și uh, felul în care putem folosi dezavantajele noastre în avantajul nostru. De exemplu, avem foarte mult spațiu la dispoziție și când Facebook a dorit să-și amplaseze serverul, l-a amplasat în nordul Suediei. Și zona unde locuim nu e singura care se va bucura de acest avantaj dezvoltându-se această zonă, se va dezvolta întreaga Uniune Europeană. Deci, uh, creând posibilități pentru regiunea noastră, putem crea noi oportunități pentru toată Europa. Fie că e vorba de Uniunea Europeană sau de e sănătate. După cum uh, puteți vedea, dispunem de multe resurse naturale, de um, spațiu amplu și putem uh, astfel uh, pune în aplicare inițiativă care să pot eficientiza pentru a face ca și industria din Europa să lucreze mai eficient. După cum vă spuneam, avem o industrie care lucrează cu minerale, avem industrie IT care s-a bucurat de mare succes um, și a creat noi locuri de muncă, iar acest uh, proiect a fost extins la restul Europei deoarece există aceleași probleme, aceleași provocări, dar și aceleași oportunități când vine vorba de acest sector. Avem uh, foarte multe păduri uh, în nordul Suediei și, uh, bineînțeles, am încercat să vedem cum putem folosi această resursă cât se poate de eficient. Și există foarte multe studii care se desfășoară în acest sens. Putem uh, construi locuințe din lemn, locuințe cu până la șapte-opt etaje. Lemnul e o resursă stabilă și putem uh, folosi de altfel um, acest sistem în, uh, și în restul Europei. Prin urmare, un rezultat ca o inițiativă ca răspuns la niște probleme locale poate fi extinsă și la, pentru a răspunde la problemele celorlalte regiuni din Europa. There. So, when we build Europe, we have to be... Prin urmare, când construim Europa, trebuie să o consolidăm și trebuie să conlucrăm, pentru că dacă Europa merge în direcții diferite, atunci nu vom avea o Uniune Europeană durabilă. Putem observa că fondurile de coeziune, cooperarea, schimbul de idei, uh, învățarea din experiențele celorlalți ne-a oferit nouă mai multe posibilități, dar a oferit de asemenea și Europei mai multe posibilități pentru a se dezvolta. Putem vedea acum ideile noastre, descoperirile noastre, companiile noastre și produsele noastre pot fi folosite și în restul Europei pentru a crea o Europa mai bună și în alte regiuni și în alte țări. Când vine vorba de strategia Europa 2020, trebuie să vedem care este situația în ziua de astăzi în regiunea noastră și trebuie să ne gândim de asemenea ce urmărește Europa în anumite domenii. Credem că e un etalon foarte bun e un bun reper și un bun punct de referință față de Europa 2020. Putem vedea astfel cum putem uh, participa la toate aceste inițiative pentru a veni cu o contribuție pozitivă pentru cetățenii UE. Putem observa în cele din urmă că marea majoritate a proiectelor noastre se încadrează într-un domeniu al inițiativelor emblematice. Putem vedea cum politica de coeziune a jucat un rol important într-o regiune ca a noastră. Dacă nu ar exista acest sector de politică în UE, cred că ar trebui să-l inventăm. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed for your... Mulțumesc foarte mult! Aș dori să dau cuvântul colegilor, dacă există cineva care dorește să intervină questions, we can go to... Okay, once again, thank you very much. Then... Încă o dată, mulțumesc foarte mult. Trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 25, strategii regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană. Jens, ai cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Cred că am avut cu toții o zi plină, iată de ce nu am să pun la încercare răbdarea colegelor și colegilor. Cred că am văzut cu toții că statele care se confruntă cu criza financiară, rezultat al primei crize, au ieșit ceva mai bine și uh, asta deoarece dispun de o anumită bază industrială. Criza a subliniat încă o dată cât de important uh, este pentru Uniunea Europeană, pentru economia și modelul social european um, să existe o bază industrială. Și cred că trebuie să continuăm să dezvoltăm această bază industrială. Există două, două abordări strategice în acest sens în cadrul UE. Prima abordare vizează politicile de inițiative industriale promovate în, în ultimul rând de Comisia Europeană. Acestea ne-au fost prezentate recent și e vorba în principiu de cadrul um, de conținut, iar cadrul teritorial va fi, bineînțeles, fondul regional european și aș dori uh, în raportul meu uh, din proprie inițiativă să văd cum fondul regional european poate fi folosit cel mai bine pentru a face față schimbărilor industriale cu care se confruntă majoritatea regiunilor uh, din Europa. Cred că aceste două abordări politică industrială pe de o parte, schimbări structurale pe de altă parte, veghează la asigurarea unei competitivități pentru aceste regiuni. Iată de ce trebuie să vedem cum baza economică din zonele industriale, îndeosebi din zonele industriale vechi, poate fi reelaborată, ce competențe sunt necesare în cadrul personalului, care sunt piedicile existente, în aceste regiuni industriale vechi, îndeoseb când vine vorba de investițiile în aceste regiuni. De asemenea, aș dori să analizez care sunt instrumentele adecvate pentru a face față acestor provocări, care sunt nevoile financiare și care sunt, de asemenea, posibilitățile financiare pe care fondurile structurale le pun la dispoziție. De asemenea, trebuie să vedem care sunt nevoile pentru regiunile din UE, care sunt legăturile cu dimensiunea urbană din uh, UE um, și cu politica regională. Aș dori să analizez, să fac un studiu de caz în acest sens, pentru că nu cred că putem face un studiu atot cuprinzător. Uh, m-am bazat pe patru regiuni montane din uh, vestul Europei, și anume Manchester, zona Rur, Lille și Liege, pentru a vedea care au fost procesele care au avut loc de-a lungul acestor axe pe care tocmai le-am prezentat. Trebuie să găsim instrumente care pot fi elaborate pentru a sprijini dezvoltarea acestor regiuni care se confruntă cu provocări uh, pe care le reprezintă schimbările structurale, cărora le-a făcut față unele mai bine, altele mai puțin bine. Acesta este obiectivul acestui raport din proprie inițiativă. M-aș bucura dacă s-ar bucura de sprijinul uh, colegilor și aștept orice contribuție din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim, Jens. Are cineva întrebări, observații? Se pare că nu. În acest caz, pun punct acestei întâlniri. Vă urez o seară bună și ne vedem luni 17 decembrie.